respectiv înalta reprezentantă a Comisiei Europene pentru Politica Externă, referitoare la execuția sistematică în masa membrilor minorităților religioase de către uh, IS. Doamna Mogherini încă nu a sosit. Tocmai acum sosește. Bună seara, doamna Mogherini. Dacă doriți, puteți începe. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze. Însă m-am ocupat uh, de o mm, temă tocmai discutată, Moldova. Aș dori să spun în primul rând că această dezbatere se poartă pe o temă relevantă și care are o legătură cu o dezbatere pe care am purtat-o uh, ieri seară, situația din Orientul uh, Mijlociu și sectarianismul, una din bolile epocii noastre. Timp de secole, foarte, uh, multe uh, credințe religioase au conviețuit uh, pașnic în Orientul uh, apropiat, fără niciun fel de problemă. Uh, diversitatea Orientului uh, Mijlociu nu a fost atât de amenințată ca astăzi. Pe o perioadă prea multă de timp, prea mulți uh, actori au, uh, au recurs la diviziuni sectariene pentru a obține putere regională. Și vedem astăzi care sunt efectele acestei atitudini. Daesh a transformat diviziunile între secte în uh, centrul politicilor și acțiunilor sale, au, le-a folosit ca un, o unealtă de recrutare și ca un uh, pretext pentru a pre, pretinde controlul asupra unor zone bogate în uh, țiței. Înainte de a intra în detaliile despre cum putem combate execuția sistematică a membrilor minorităților, aș dori să spun un lucru foarte clar. Daesh nu amenință doar minoritățile. În urmă cu câteva zile am aflat că Daesh a ucis mai mult de 100 de oameni și a răpit mai mult de câteva sute de oameni în orașul, într-un oraș uh, din Siria și se pare că toți aceștia au fost musulmani suniți. Dacă este să examinăm cifrele, vedem foarte clar că majoritatea victimelor sunt musulmani. Este un lucru valabil pentru Siria, Irak, Nigeria sau Pakistan și în Europa există victime musulmane ale atacurilor teroriste. Toate credințele, ă, toți oamenii sunt în același timp victime și sunt uniți în lupta împotriva terorismului. Cred că este prima datorie pe care o avem de a transmite acest ă, mesaj. Suntem cu toții uniți în fața acestei amenințări. Cu toate acestea, nu putem ignora faptul că suferințele celor care fac parte din minorități religioase, inclusiv uh, uh, creștini în zonele controlate de Daesh, sunt uh, grave. Comunitățile creștine, curzii, minoritatea iesidă, nu trebuie să, uit- să uităm niciuna din minoritățile amenințate și în fața acestor atrocități um, groaznice trebuie să avem nevoie de mai mult, mai mult de condamnări și cred că vă puteți imagina frustrările mele, frustrarea mea de fiecare dată când trebuie să publicăm o declarație de condamnare a acestor atrocități. Trebuie să facem aceste de- uh, declarații Însă, pe de altă parte, știm foarte bine că să condamnăm aceste atrocități nu este suficient. Trebuie să oferim un sprijin concret acestor oameni. Deci aș dori să mă refer la acțiunile pe care, la care recurgem pentru a apăra minoritățile din Orientul uh, Mijlociu. În primul rând, asistența financiară. Oferim asistență financiară concretă Uniunea Europeană și statele membre Uh, sunt cei mai importanți donatori pentru Siria, cu mai mult de 500 de milioane de euro oferiți în asistență. Am fost printre primii care am oferit asistență esizilor și creștinilor din uh, Irak. I-am vizitat pe unii dintre aceștia tocmai anul trecut de Crăciun și de asemenea asistență curzilor din Kobane. Uniunea Europeană este al doilea cel mai important donator pentru Irak și aceste fonduri permit readucerea vieții în, în regiunile și în orașele liberate de sub controlul Daesh. Știm uh, cât de important uh, este acest proces de reconstrucție pentru pluralitatea societăților respective. Uh, minoritățile, pentru a putea rămâne în uh, zonele unde au trăit de, de secole, au nevoie de anumită infrastructură. Uniunea Europeană sprijină proiecte ale societății civile care promovează libertatea de credință, uh, susținem legislația care uh, permite existența mai multor minorități în Irak și în Siria, însă uh, conflictul militar um, îngreunează, desigur, situația din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că obiectivul nostru pe termen lung este de a ajunge la o democrație pașnică și inclusivă și trebuie să începem de pe acum să investim într-un viitor pașnic dacă ne dorim ca mâine viitorul să arate mai, mai bine. Însă o să fiu foarte sinceră. Uh, resursele investite până acum, deși sunt importante, nu sunt suficiente Planurile de răspuns umanitar pentru Siria și Irak au fost subfinanțate în anul 2015 și acest lucru trebuie să se schimbe uh, cu noul uh, plan de asistență umanitară pentru anul 2016 și am lucrat la această chestiune. Uniunea Europeană uh, contribuie în continuare la ajutorul umanitar și mă bazez pe sprijinul Parlamentului European pentru ca acțiunile noastre să fie întărite în acest an și ar fi important să, ca la viitoarea conferință a donatorilor de la Londra să fie publicate angajamente puternice. Această conferință este organizată de mai mulți actori internaționali pe 4 februarie 2016. Dincolo de asistența financiară, avem și alte acțiuni. În responsabilitatea, tragere, tragerea la răspundere a vinovaților. Este un pas important pentru a ajunge la pace și reconciliere naționale. Tocmai de aceea Uniunea Europeană sprijină Comisia Internațională de Anchetă din Siria, care colectează dovezile uh, referitoare la atrocitățile comise, tocmai pentru a putea avea acțiuni legale pe viitor. Oferim de asemenea sprijin financiar eforturilor uh, depuse de societatea civilă care promovează tragerea la răspundere în Siria am cerut Consiliului de Securitate al ONU ca situația din Siria să ajungă în fața Tribunalului uh, Penal Internațional. În ceea ce privește situația din Irak, știm foarte bine că Yesizi uh, cer ca atrocitățile comise împotriva lor să fie considerate a fi uh, un genocid. O altă acțiune se referă la implicarea actorilor și organizațiilor regionale, pentru că considerăm că într-adevăr și Uniunea Europeană are un rol de a juca, însă nu ea trebuie să fie singura organizație care să protejeze minoritățile în Orientul uh, Mijlociu. Uh, am implicat uh, partenerii noștri musulmani care fac parte la alian și contribuind, desigur, la combaterea Daesh, nu prin mijloace militare, desigur, așa cum știți. condamnările noastre nu vor fi niciodată atât de puternice ca condamnările făcute de autoritățile religioase musulmane și avem uh, legături strânse cu Organizația pentru Cooperare Islamică, cooperare care ne-a permis să adoptăm rezoluția ONU care condamnă aceste atrocități și luna trecută am, act- am uh, actualizat uh, legătur- cooperarea cu această organizație. Susținem de asemenea propunerea Franței legată de crearea unui grup de transparență și un cont de conduită adoptat de Consiliul de Securitate care să ducă la situația în care membrii acestor, acestui Consiliu de, de Securitate să nu recurgă la veto când vine vorba de combaterea acestor atrocități și mă bucur să, mă bucur, mă bucur să văd că această propunere se bucură de un sprijin tot mai larg. Și apoi o altă acțiune, poate cea mai urgentă. Depunem eforturi diplomatice pentru a găsi o soluție diplomatică la conflictul din Siria și, în plus, sprijinim activitățile guvernului irachian în dreptarea națională și incluziune națională. În Siria ajungem în cele din urmă la o etapă în care diferitele părți pot discuta împreună pentru a găsi propria lor uh, posibilitate de a depăși uh, conflictul armat. Desigur, după 5 ani de război sângeros, reconcilierea nu este ușoară, însă este posibilă și, în plus, este chiar necesară, pentru că altfel nu vom putea păstra diversitatea incredibilă din Orientul uh, Mijlociu. Pentru acest lucru este nevoie de democrații puternice, de societăți puternice în care drepturile sunt garantate, unde conviețuirea este posibilă și este sigură pentru toată lumea. În ciuda dificultăților, minoritățile din Orientul Mijlociu nu și-au pierdut speranța. Doar în urmă, în urmă cu doar o lună, comunitatea din, eh, catolică din uh, eh, Aleppo au uh, a deschis o, a inaugurat o nouă biserică sub patronajul Sfântului Francisc și este un semnal foarte puternic al speranței într-un viitor mai bun. Într-un recent interviu, episcopul catolic din Alep a citat un proverb is- islam, islamic care spune că Allah se, Allah se îngrijește și de o uh, furnică uh, singură pe o stâncă noapte și a continuat că noi nu suntem singuri și că clopotele din biserici continuă să bată. Eu personal nu sunt uh, credincioasă, însă cred puternic în dreptul tuturor de a trăi în pace. Cred puternic în valoarea diversității, în uh, Um, comunitățile diferite care își împărtășesc uh, tradițiile, um, speranțele, aspirațiile, își împărtășesc uh, viețile. Um, acestea sunt punctele forte ale unei societăți deschise, capacitatea de a trăi împreună. Este o valoare fundamentală și pentru Uniunea Europeană și pentru Orientul Mijlociu și nu putem să îi să abandonăm aceste minorități. Pentru acest lucru va trebui să cerem, um, să încercăm să obținem o soluție politică la criza actuală, să combatem uh, terorismul, să încercăm să rezolvăm în mod pașnic toate disputele uh, regionale. Prietenii noștri din Orientul Mijlociu nu și-au pierdut speranța și dacă ne pasă de ei, trebuie să lucrăm în continuare, uh, să încercăm să obținem pacea și să nu ne pierdem nici noi speranța. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisar Mogherini. Trecem acum la dezbatere și aș dori să vă atrag atenția că avem un uh, calendar foarte strâns. Doamna Gal Pelț a decis să nu permită niciun cartonaș al, albastru, o decizie pe care o respect și eu și acum dau cuvântul domnului cu la început, un minut și jumătate. Domnule președinte, vreau în primul rând să-i mulțumesc doamnei Mogherini pentru această declarație foarte importantă. Creștinii din Irak și din Siria în fiecare zi sunt răpiți, violați, torturați și forțați să fugă din țara lor de baștină. Numărul total al creștinilor a scăzut dramatic în această zonă iar uh, creștinătatea cu site-urile sale tradiționale este eliminat. Este să fie foarte clar că este imperativ să se pună capăt activității statului islamic. De multă vreme s-a spus că crimele împotriva umanității continuă și din păcate situația este foarte gravă. Uh, ISIS uh, se face vinovat de cele mai cumplite crime care, pe care le definește dreptul internațional. Mulți juriști de marca ai lumii arată că persecuțiile continue din acea zonă uh, sunt cuprinse în cele mai, cea mai strictă definiție a termenului de genocid. În decembrie, domnul Schulz, președintele Parlamentului, spunea că persecuțiile împotriva creștinilor sunt subevaluate și nu au fost uh, abordate așa cum trebuie. Uh, doamnă Mogherini, domnule președinte, stimați deputați, trebuie să modificăm situația de dragul victimelor, de dragul uh, dreptului lor fundamental la reconciliere. Avem obligația istorică să faci ce am spus. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Datcuson. Are cuvântul uh, domnul Weidenholzer acum. În Parlamentul European am discutat de mai multe ori Daesh, această cultură a morții pe care nu are nimic sfânt. Daesh se luptă cu toți cei care nu respectă postulatele legilor uh, uh rigide. Uh, se luptă cu suniții, cu șiții, cu creștinii, cu iesizii. Parlamentul European a discutat în două rezoluții situația femeilor ieside și a creștinilor din Siria. Tocmai am aflat astăzi că Daesh a, a demolat o mănăstire uh, în apropiere de Mosul, o mănăstire care existase de 1400 de ani, Trebuie să uh, purtăm această luptă uh, într-un mod consecvent. Trebuie să creăm în același timp condiții care să permită pe viitor revenirea democrației și respectării drepturilor omului. Trebuie să începem de pe acum uh, activitatea de reconciliere pentru a pune bazele evoluțiilor pașnice viitoare. Însă, în primul rând, trebuie să ne oferim sprijinul celor care se află încă sub uh, detenția Daesh, care suferă și sunt tratați ca niște mărfuri, pentru că reprezintă un, o sursă de venituri pentru Daesh. Femeile Yeside sunt uh, vândute inclusiv în state în care, cu care noi avem relații oficiale, cum ar fi uh, Arabia Saudită. Uh, și aceste tranzacții se desfășoară prin bănci. Vă mulțumesc, domnule Biden. are acum cuvântul domnul Tainag. Domnule președinte, sunt dezamăgit că uh, Parlamentul uh, a ales uh, să formuleze execuții sistematice în masă pentru ceea ce este de fapt uh, genocid. Uh, minoritățile, nu numai cele iezide, sunt ținta unei campanii uh, din partea ISIS-ului, toți uh, musulmanii care nu sunt suniți. Zonele controlate de ISIS uh, și de Daesh, femeile au fost capturate, sunt sclave sexuale. Sigur, trebuie să uh, unele din aceste crime sunt crime de război, crime împotriva umanității și genocid. Este timpul să întreprindem acțiuni pentru a pune capăt acestor uh, crime și uh, trebuie ca uh, ISIS-ul și conducerea acesta să fie trimisă la tribunalul penal. Domnule coleg Tenoc, nimic nu e în regulă, dar de fiecare dată uh, interpreții cer ca să încetiniți uh, ritmul. V-am, uh, am încercat să vă fac un semn, dar nu ați reacționat. Este uh, imposibil să citiți un discurs de patru minute în două minute. Uh, al interpreții nu vor putea să țină pasul cu dumneavoastră. Dacă nu faceți acest lucru, vă voi lua cuvântul. Nu este prerogativa dumneavoastră. O să uh, mă adresez uh, domnului președinte Schulz pentru că este a doua oară când mă întrerupeți într-un discurs pe o temă uh, foarte importantă. O să vă întrerup și mai des și uh, nu este adevărat că puteți vorbi cât de repede doriți. Uh, Uh, sunt niște reguli uh, care uh, sunt foarte clare. Dacă o cabină întrerupe interpretarea, întreaga sesiune se întrerupe. Deci dumneavoastră nu puteți să vorbiți atât de repede pe cât doriți. Are cuvântul domnul Nart. señor? Wenn Sie, wenn Sie in ordentlich, if you speak in a normal dacă vorbiți într-un ritm normal, atunci nu o să vă mai dau cuvântul. Domnul Nart are cuvântul. Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Dispoziție. Mulțumesc. Este imposibil să înțelegem Orientul Mijlociu fără prezența diverselor comunități. E imposibil să înțelegem fără, comun, fără comunitatea care a dispărut deja, fără diferitele comunități creștine, caldeenii, asirienii, siriacii, catolicii și maroniții. Problema domnilor nu este pur și simplu ce se întâmplă cu ISIS creștinii din Irak uh, au început să plece masiv uh, după invazia nord-americană. În Israel, în Palestina ocupată, de fiecare dată sunt din ce în ce mai puțini străini. Deci cei, uh, zona Melenche care era majoritar creștină are acum o minoritate creștină, pentru că creștinii pleacă. Pleacă pentru că viața este imposibilă acolo. Și pentru că diferitele comunități trebuie să se autoprotejeze în spații închise, astfel ca și drușii uh, care se apără de ceilalți, uh, ca și asizii care se apără, ca și iții, suniții, ca la alauiții, maroniții, de, deci, ca toate diferitele, diferitele comunități care devin insule separate. Și e o tragedie, pentru că Europa dacă nu are solidaritate, măcar să fie egoistă. În Orientul Mijlociu există o comunitate creștină foarte mare, istoric a existat întotdeauna și pentru că este cea mai bun, cel mai bun punct de referi, referință, cel mai, cea mai bună punctă de comunicare. Am destru, distrus în Bosnia o comunitate islamică exemplară și acum am abandonat diferitele comunități asidici și, com, și Ei au nevoie de o apărare activă, nu numai așa metafizic vorbind, nu le-am am dat nimic, nici măcar speranța. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Lenart. În legătură cu regulamentul de procedură. Dacă ați fi ascultat interpretarea, vă spusesem deja, vă, dacă ați fi ascultat interpretarea, v-am dat cuvântul dacă ați fi ascultat inter, uh, deci, dacă ați ascultat interpretarea, ați fi aflat că v-am dat cuvântul. Mulțumesc că uh, pentru a doua oară dați dovadă de lipsă de respect față de colegul meu și îl întrerupeți atunci când pronunță când rostește uh, un uh, discurs important. Vreau să vă scuzați și o să mă adresez președinției uh, în legătură cu această politică tendențioasă față de colegul meu. Sper că am vorbit suficient de lent ca să mă înțelegeți. Nu trebuie să notificați președinția pentru că voi face eu acest lucru. Există o preistorie lungă de fiecare dată încerc să atrag atenția domnului Tenoc uh, să vorbească mai uh, lent. Știți că am aici un, uh, un beculeț care se aprinde când discursurile sunt prea rapide și dacă domnul Tenoc nu, nu, nu reacționează, îl întrerup și tocmai de aceea i-am luat, i-am tăiat microfonul și este o procedură prevăzută în regulamentul de funcționare a Parlamentului European în această seară nu doresc să mai discutez despre regulamentul de procedură. Voi aborda această temă la birou. Și acum are cuvântul domnul Le Ieric. Daesh uh, sunt uh, într-o a criminalilor împotriva valorilor umane, camuflate în spatele unei uh, religii pe care uh, o întinează, omorând pe toți cei care nu le seamănă minoritățile religioase, creștini, alauiți, iazidii. Să nu uităm că principalii, principalele victime uh, sunt musulmanii. Trebuie să combatem fără milă acești monștri. Asta nu trebuie să ne facă să nu ne mai gândim la sursele care au dus la apariția acestui terorism, fascism cultura uh, legii celui mai puternic, uh, mirosul banilor și al petrolului și războaiele instituțiile trebuie să acționeze uh, pentru a proteja minoritățile religioase, să îi facă pe Daesh să uh, dea înapoi cu nihilismul lor, să ajute uh, minoritățile să iasă din mizeria lor. Și asta pentru o co-dezvoltare a populației din zonă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Leliaric. Are acum cuvântul pentru minut și jumătate, doamna Valero. Mulțumesc, domnule președinte atacurile împotriva minorităților uh, religioase au sporit în toată lumea. Creștinii și alte minorități uh, sunt ținta atacurilor Daesh. Oricine nu crede în același timp, uh, în același lucru ca ei. Mii de creștini sunt forțați să-și părăsească țările. Uh, Uh, s-au, s-au distrus foarte multe situri culturale creștine în Irak și în alte țări. Și ne-am confruntat cu o creștere a epurărilor etnice comise de Daesh. Istoria se repetă. Mii de persoane sunt ucise, sirieni, creștini, uh, au hotărât uh, să plece ce, și e vorba de minorități etnice și creștini și religioase care există acolo de mii de ani. Ce se întâmplă acolo este un genocid continuu, sunt crime împotriva umanității care se petrec în permanență războaiele religioase anterioare eh, au distrus religia și ar trebui să facem mai mult ca eh, cei implicați, părțile beligerante, să-și oprească activitățile au avut loc uh, crime atroce, am văzut imagini atroce și trebuie să se pună capăt uh, atacurilor împotriva minorităților etnice. Toată lumea ar trebui să aibă, trebuie să aibă dreptul să trăiască în țara de în care provine. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. care cuvântul doamna Parker. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi Aș dori să mă refer la această tragedie a persecutării creștinilor în taberele de refugiați. După ce au scăpat de grozăvii, multe, că mulți creștini sunt persecutați și în taberele de refugiați ale ONU datorită credinței lor, peste tot în Orientul Mijlociu. Este un fenomen care a avut loc și în uh, Germania, acum familii care au preferat să se întoarcă în uh, Irak decât să se confrunte în continuare cu persecuțiile uh, sistematice din partea musulmanilor aici în Europa. Persecutările din aceste tabere de refugiați înseamnă că mulți creștini sunt, de, sunt forțați să le uh, părăsească. Uh, Situația cu care se confruntă este atât de gravă încât doar un mic procent al creștinilor sunt procesați de către Națiunile uh, Unite. Este un scandal vulner- vulnerabilitatea acestor creștini și cred că acești oameni nu ar trebui să sufere în continuare în taberele de refugiați. Vă mulțumesc, doamna Parker. Are acum cuvântul pentru minut și jumătate domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape în fiecare zi aflăm despre atrocități comise de Daesh și nu știu a câta oară discutăm despre uh, Daesh și cred că teroriștii uh, se tăvălesc de râs uh, în fața dezbaterilor purtate de noi. În urmă cu câteva zile, 300 de oameni au fost uciși în Deir al-Sor, însă nu doar, nu doar uh, asasinatele sunt la ordinea zilei. Uh, au loc uh, violuri sistematice și aceasta este tema noastră. În mod special sunt afectați minoritățile, sunt afectate minoritățile de altă credință. Um, din anul 2014, Mosul, un, un oraș în care exista o lungă tradiție creștină, nu mai există creștini. Creștinii sunt alungați și nu cred că trebuie să ne facem nicio iluzie, dragi colegi. Statul uh, islamic nu se teme de Europa și vedem că am văzut anul trecut că deja a ajuns în Europa și știm că um, scopul uh, statului islamic este ca Occidentul să nu mai fie creștin. Cuvintele nu vor fi suficiente pentru a face față acestei amenințări. Vă mulțumesc, domnule Mayer. Are acum cuvântul pentru mine doamna Dodds. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Salut această dezbatere în această seară. Este drept ca noi în Parlament, care ne bucurăm de beneficiile uh, reprezentării democratice, să fim uh, uniți și să uh, condamnăm execuțiile sistematică în masă a minorităților religioase de către Daesh. Vedem zilnic imagini de astfel de atrocități, acte barbare care sunt înfăptuite de fanaticii jihadiști. Acest parlament însă trebuie să meargă mai departe și să recunoască această barbaritate drept ceea ce este un gen genocid, crime de război împotriva creștinilor și altor minorități religioase. În această după-amiază m-am bucurat să uh, uh, particip uh, la uh, o reuniune cu ușile deschise uh, unde au fost uh, uh, prezentate date în legătură cu persecuțiile în creștere împotriva creștinilor. Mulțumesc, uh, doamnă Dodd. Un minut și jumătate, doamna Elliot Marie. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. În Convenția din 9 decembrie 1948 uh, sunt, este definit genocidul, actele care au ca intenție să șteargă de pe fața pământului un grup național, etnic sau religios. Deci crimele care sunt comise împotriva creștinilor, nu numai împotriva creștinilor, sunt de acord cu dumneavoastră, dar în primul rând împotriva creștinilor, vorbim deci de un genocid este indispensabil ca Parlamentul nostru să ceră ONU să fie recunoscut ca atare. De ce? Pentru că nu e vorba un cuv- ca un cuvânt ca oricare altul. Genocid are un sens juridic și în același timp este un cuvânt care are uh, o amploare o uh, psihologică importantă. Trebuie să luăm această inițiativă. Evident, astăzi nu vorbim numai uh, de combaterea cu mijloacele dreptului uh, a formațiunii ISIS. Trebuie să folosim dreptul, trebuie să dăm un semnal puternic creștinilor, tuturor minorităților și mai ales creștinilor. Să nu uităm, pentru că sunt foarte singuri și noi care suntem reștini, creștini, vorbim de rădăcinile creștine ale Europei, avem o datorie mare față de ei. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna Liomari. Are cuvântul domnul Can, un minut și jumătate. Domnule președinte, aș dori să încep prin a mulțumi înaltei reprezentante pentru declarația sa. Oamenii din Irak și din uh, Siria sunt uh, viol, uh, violați, uh, asasinați în mod sistematic în fiecare zi de așa numitul stat islamic. Conform Coranului, cel care ucide o, un suflet viu este ca și cum ucide întreaga umanitate și cel care salvează o viață salvează întreaga umanitate. Uh, ISIS distruge uh, biserici, uh, moschei și alte situri uh, din patrimoniul uh, cultural. Aceste locuri ar trebui să fie nu doar respectate, dar și apărate. ISIS eradicează minoritățile religioase care au existat de mai multe secole pentru că nu sunt de acord cu uh, credința lor. Is, um, nu, islamul în general, nu, nu este de acord cu metodele violente ale uh, statului islamic, însă respingerea acestor metode nu este suficientă. Trebuie să trecem la, ac- la acțiuni. Ar trebui să facem mai mult pentru a combate uh, propaganda ISIS. Toată lumea are dreptul la libertățile fundamentale, uh, are dreptul la propriile credințe, indiferent de etnicitatea sa și este de datoria noastră să fim solidari cu cei oprimați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Can. Are cuvântul pentru minut, domnule Gutko. Uh, thank you. The concept of, uh... Mulțumesc. Acest concept de execuții sistematice în masă nu este potrivit. E vorba de genocid. Genocidul este un concept definit clar, are o pondere uh, juridică. Deci, utilizați acest concept, uh, doamnă înalt reprezentat, folosiți-l odată, de mai multe ori uh, tot timpul în uh, acest context. Cine sunt țintele? Musulmanii, dar în principal creștinii. De ce să nu o spuneți tot timpul? Și spuneți-o mereu, uh, doamnă înalt reprezentiv în reprezentant. Uh, mii de creștini sunt uh, omorâți. Au fost multe genociduri în uh, trecut. De fiecare dată când au fost înfăptuite, nu au fost numite genocid din motive politice și această identificare drept genocid a venit abia mai târziu. E o rușine acest lucru. Trebuie să spunem, da, asistăm la un genocid al creștinilor astăzi. Vă mulțumesc, domnule Legutko. Are acum cuvântul domnul Beta un minut și jumătate. Uh, și genocidul împotriva creștinilor uh, ridică două întrebări. De ce și ce putem face? Cauza este ideologică. Unul spun că ISIS înseamnă o pervertire a islamului. De fapt, reprezintă o interpretare literală a Coranului Coranul vorbește de război împotriva necredincioșilor și de teroarea în inima uh, necredincioșilor. Coranul susține sclavia, crucificarea și chiar uh, versul care spune că cel care, pe care i-ați luat cu mâna dreaptă puteți să-i posedați. Deci justifică astăzi uh, sclavia femeilor ne gândim și la ce s-a întâmplat uh, în uh, vechime. Îi mulțumim Domnului că mulți musulmani nu urmează această interpretare literală. Cum poate fi uh, învins ISIS-ul? Printr-o coaliție între vest și acele state islamice care nu vor să trăiască în barbaria promovată de ISIS. ISIS-ul și finanțarea lui trebuie, pus, trebuie eliminate. Domnule președinte, mi s-a spus că am un minut și jumătate. Da, mulțumesc. Lumea civilizată își dă seama că această interpretare literală a islamului nu are loc în societatea liberală democratică. Ar trebui să punem capăt imigrației de masă din aceste țări și să integrăm pe musulmani care sunt deja aici. Și de ce liderii bisericilor creștine nu-și dau seama cât de important ar fi să ducă o cruciadă ideologică pentru a-i converti pe musulmani la creștinism? Mulțumesc! Betten. acum cuvântul pentru și domnul Grib. domnule președinte. Am luat cuvântul de multe ori, referindu-mă la persecutarea creștinilor. Conform organizației Open Doors, mai mult de o jumătate de milion de creștini sunt persecutați pe glob. În fiecare an, uh, mor 1500 de creștini în urma acestor perse- persecuții. Există și alte minorități persecutate, însă creștinii sunt cei mai uh, în situația cea mai gravă. Aceste nu este de fapt vorba de persecuții, ci de un adevărat uh, genocid. Creștinii sunt atacați, proprietatea lor, proprietățile lor sunt uh, distruse, siturile de patrimoniu cultural creștine sunt distruse, creștinii sunt obligați să se convertească la, la islam, se face comerț cu creștinii, organele lor sunt uh, sunt uh, vândute. Am primit aceste uh, informații din partea organizațiilor bisericești, din partea mai multor ONG-uri, deci cred că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Este vorba de genocid, însă este adevărat că și alte minorități religioase au de suferit. Minorități religioase musulmane, Yasizi și alții. Ar trebui să facem mai mult decât ce am făcut până acum. Este datoria noastră, este datoria lumii civilizate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gib. Acum are cuvântul pentru minut și jumătate domnul Panțeri. Grație. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Hmm, se spune foarte clar că violențele împotriva uh, minorităților uh, din Irak, uh, creștine și alte comunități etnice au sporit în zonele care sunt controlate de ISIS, în zonele ocupate de ISIS Acolo este pusă uh, în pericol existența celor care aparțin la minoritățile uh, diverse culori. Sunt victimele traficului de organe, al violurilor, al violențelor. Pentru a-și proteja viața și avutul, pentru a-și salva viața, trebuie să se convertească sau să fugă. Iar acum grupurile cele mai fragile sunt aproape că au dispărut și uh, trebuie să folosim uh, acest termen Uniunea Europeană trebuie să condamne încălcarea drepturilor omului comise de statul islamic și de actele de violență împotriva minorităților din, din Irak și Siria. Trebuie să facem tot ce putem în acest sens, trebuie să conștientizăm problema. Cum spunea și dumneavoastră, doamna Mogherini, pe lângă problema uh, migrației, actele de violență împotriva comunităților religioase uh, trebuie să fie rezolvate printr-o reacție uniformă și unită a statelor membre ale Uniunii Europene și de asemenea trebuie să fie condamnate la nivel internațional. Trebuie să facem tot ce putem pentru a apăra aceste minorități. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Panțeri. Are cuvântul pentru minut, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, creștinii din Siria sunt amenințați de statul islamic. Uh, creștinii și alte organizații din această regiune susțin uh, cer susținerea pe care putem să le dăm inclusiv formare militară. În octombrie 2013 luptătorii din armata siriană au făcut o baie de sânge. Cu alte cuvinte, toți combatanții din Siria, inclusiv suporterii lui uh, Sadat, uh, au uh, făcut masacru în Siria. Este timpul ca Uniunea Europeană să întreprindă acțiuni Uh, nu trebuie să uh, ținem cont numai de religii. Mulțumesc, domnule Belder. Uh, domnul Hölveni. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să continui în limba mea maternă, maghiara. Întrebarea este ce putem face și atunci când punem această întrebare trebuie să-i dăm și un răspuns. Trebuie să vedem care este realitatea, care sunt faptele. E vorba de un genocid și trebuie să acceptăm acest lucru. Acest lucru trebuie să ne împingă să acționăm. Am obosit să tot discutăm uh, problema minorităților creștine care fac uh, declarații, facem declarații și după nu facem nimic am trăit uh, acest lucru în Irak. Uniunea Europeană are programe umanitare pentru a ajuta pe cei care sunt victimele persecuției. O să întreb uh, uh, Comisia, cum putem să găsim soluții locale? Ce vrea să facă Comisia pentru a ajuta uh, populația uh, supraviețuitoare. E vorba de o populație supraviețuitoare pentru că mai bine de un milion de oameni au plecat din zonă. Vorbim despre bani, despre asistență financiară, dar uităm că este imposibil pentru ca uh, comunitățile religioase să aibă acces la fondurile europene. Când am vizitat regiunea, am aflat că e nevoie de acțiuni ale Uniunii Europene. Aici cerem să avem un parteneriat cu, cu Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule Hagani. Domnul, are cuvântul doamna Gomez. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Irak, în Siria, în Libia, vedem că curzi, șiiți, iasis și alte minorități etnice și religioase au rămas la mila statului islam, așa numitului stat uh, islamic. Am auzit poveștile uh, tinerelor Yaside care au reușit să scape de la Daesh. Uniunea Europeană încă nu a îndrăznit să recurgă la termenul, să folosească termenul uh, geno, genocid uh, pentru ceea ce s-a întâmplat iasizilor. Însă, în alții prelați din uh, Irak ne spun că dacă ne dorim să apărăm patrimoniul cultural uh, și să protejăm aceste minorități, trebuie să le, garităm, să le garantăm securitatea. Uh, avem nevoie de mai mult ajutor umanitar, trebuie să ne organizăm uh, și să mai bine să coordonăm uh, combaterea Daesh, să reușim să tăiem toate capetele acestui uh, monstru care reprezintă o amenințare pentru noi și pentru Orientul Mijlociu. Mulțumesc, care cuvântul domnul Iurec. Mulțumesc, domnule președinte Strategia aceasta nu s-ar fi întâmplat dacă acum mulți ani uh, ne-am fi adus aminte că siguranța noastră, securitatea creștinilor din Orientul Mijlociu ar trebui să fie o prioritate pentru politica noastră. Evident, nu singura, dar ar fi trebuit să fie uh, unul din uh, elementele pe care să-l includem în toate politicile noastre și în negocierile noastre cu aliații. Uh, la ce asistăm acum? Asistăm la un dezastru umanitar. Acum trebuie să mobilizăm toate eforturile, și dar trebuie să tragem și niște concluzii să-l susțin pe Lars Adactoson, care numea genocid ce se întâmplă acolo. Sunt de acord, dar ar trebui să condamnăm și ura, ura împotriva creștinilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Iurec. Iurec are acum cuvântul domnul Chelam, o minut și jumătate. Last year, Anul trecut, mai bine de 70.000 de uh, creștini au fost uh, omorâți din cauza credințelor uh, lor. Populația creștină irachiană a scăzut de patru ori în 12 ani. Creștinii sunt grupul religios cel mai persecutat din lume. Anul trecut poate să fie văzut drept un an de efecte secundare uh, o tendință de intoleranță a devenit uh, predominantă. Actele uh, sunt nu ac numai acte de teroriste, ci uh, crime împotriva umanității, genocid. Ce este de făcut? În primul rând, uh, Uh, trebuie să integrăm libertatea uh, uh, religiilor, credințelor religioase în aceste țări aceste uh, a fapte trebuie aduse în fața instanțelor internaționale. În al doilea rând, politica externă a Uniunii Europene trebuie să se schimbe radical. Trebuie să înțelegem libertatea uh, religiei care aduce o valoare adăugată, pentru că libertatea religiei în acțiune este o contribuție la neutralizarea extremismului. Și în al treilea rând, uh, poliția, politica externă în Orientul Mijlociu trebuie să aibă în vedere egalitatea. Vă mulțumesc, domnule Chelam. Are acum cuvântul pentru un minut colega noastră, doamna Costa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat Asistăm în teritoriile ocupate de ISIL la o executare sistematică în masă a minorităților religioase. Creștinii sunt uh, persecutați în Irak și în Siria și iasizii uh, fac obiectul unui genocid conform definiției acceptate de ONU. Creștinii sunt persecutați nu doar în Orientul Mijlociu, dar și în uh, Africa și cred că există o legătură între uh, aceste execuții în masă și distrugerea patrimoniului cultural uh, din Siria și din uh, Irak. Asistăm, de fapt, și la un genocid cultural din acest punct de vedere și doamna Mogherini. Uh, știu că dumneavoastră vă implicați foarte mult când vine vorba de ajutorul uh, umanitar, când vine vorba de dialogul care să, să promoveze prevenirea acestor uh, atrocități pentru a permite o reconciliere însă trebuie să apară mai mult dreptul la uh, propria religie. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înaltă reprezentantă. Ne concentrăm din nou pe uh, uciderea masivă a minorităților uh, etnice din, de către ISIS. De ce nu spunem că este genocid? Pentru că asta este numai o jumătate din cei 25 milioane de creștini au mai rămas și mai mult 80, 80% dintre ei au fost uh, eradicați. Iar uh, situația minorității zidii este la fel. Sunt, uh, multe biserici sunt transformate în moschei sau sunt distruse. Lucrul ăsta se întâmplă și în Turcia fac apel la dumneavoastră în alta reprezentantă ca să puneți capăt acestei situații. Și lucrul ăsta se întâmplă și în Uniunea Europeană. Creștinii din taberele de refugiați sunt atacați de către alții. Ce face Comisia? Și ce facem noi împotriva acestor ucideri sistematice în masă? Trebuie să le recunoaștem ca genocid și uh, trebuie să reinstaurăm democrația în Siria și în Irak. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Scripe, care acum cuvântul pentru un jumătate, domnul Tajani. Previziunile spun că în 2020 în Irak și Siria nu o să mai rămână niciun fel de creștin și nici uh, minoritatea Yazidi. Nu putem să fim indiferenți la ceea ce se întâmplă și cred că Uh, secretarul de stat uh, Hillary Clinton a avut dreptate când a vorbit despre un genocid uh, real. Deci Europa nu poate să nu fie de acord cu ceea ce a spus un alt reprezentant al politicii americane, posibil un viitorul președinte al Statelor Unite. Deci uh, trebuie să ne dăm uh, susținerea tuturor celor care uh, suferă. Europa trebuie să se asigure că vocea îi este auzită cât se poate de răspicat trebuie să combatem violența cu putere și să ne apărăm valorile. Uh, Europa crește în, uh, credem, scuzați, în importanța individului, în libertatea sa de uh, religie și apărăm libertățile religioase și combatem orice formă de persecuție, de genocid împotriva minorităților din această parte a lumii, pentru că, așa cum am spus, miza Uh, este apărarea valorilor fundamentale pe care uh, s-a dezvoltat Uniunea Europa, uh, um, Europeană. Vă mulțumesc, domnule Taian. Iar acum cuvântul doamna Ghil, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un înalt reprezentant Daesh a ucis în mod sistematic, a torturat, a Um, membrii ai minorităților uh, religioase, inclusiv creștini și asizi din Irak și Siria. Doar în această săptămână 400 de oameni au fost uciși și răpiți în Siria și astăzi s-a confirmat faptul că cea mai veche mănăstire creștină din Irak a fost uh, demolată, dar există și alte zone unde ar trebui să fim uh, atenți Uh, Pakistan și Afganistan, de exemplu, unde, taliban, unde talibanii au uh, adoptat metodele uh, Daesh. Și Uniunea Europeană ar trebui să protejeze toate aceste minorități religioase. Un coleg din circunscripția mea electorală m-a rugat să cer Uniunii Europene să vorbească despre un legătură cu aceste acțiuni ale Daesh. Um, vă rog să sprijiniți această inițiativă pentru că astfel vom transmite un mesaj clar membrilor Daesh pentru că vor fi trași la răspundere pentru atrocitățile comise acum. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul Piotrowski. Mulțumesc. Creștinii sunt cei mai persecutați din lume. Anul trecut, uh, o rezoluție a Parlamentului a spus că în fiecare an mai mult de 150.000 de creștini cad victimă persecuțiilor. De câteva vreme încoace, creștinii sunt uciși de către ISIS. ISIS distruge de asemenea bisericile și îi execută pe creștini. Îi înneacă, de exemplu, ce face ISIS acum trebuie numit genocid anul trecut, ar fi trebuit să fie numit genocid încă de atunci. Congresul uh, american a cerut acest lucru, însă inițiativa a fost oprită, iar dezbaterea de azi, de azi arată că Parlamentul European uh, are mulți parlamentari care doresc ca aceste crime să fie numite ISIS și cred că așa ar trebui să ne referim la aceste atrocități. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Piotrovski. Are acum cuvântul pentru minut și jumătate, domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. În 2015, Parlamentul s-a pronunțat de mai multe ori asupra atacurilor împotriva minorităților uh, religioase din Africa și din Orientul Mijlociu. În aprilie se spunea că, de fapt, creștinii sunt cei mai persecutați din lume. Lucrul acesta s-a repetat în iulie și în decembrie noi trebuie să acordăm foarte multă atenție situației dramatice a creștinilor și să-i ajutăm și mai ales, așa cum se spunea, față de comportamentul crud al DAE și altor grupuri teroriste față de creștini și față alte grupuri. Știm foarte bine ce a spus arhiepiscopul de Masul și din Bagdad privind persecuția creștinilor din Bagdad și distrugerea bisericilor. Am văzut uh, nu cum au fost distruse mănăstirile lângă Mosul. Uh, uh, scăderea numărului creștinilor de acolo înseamnă că de fapt 4% din populația aceasta sunt creștini ceea ce înseamnă că au scăzut foarte mult. Da, și conflictul din Siria contribuie la acest lucru. Am un minut și jumătate, domnule președinte, spune vorbitorul. În ultimele luni, de foarte multe ori, s-au auzit foarte multe voci, doamnă Mogherini, care spun că aceste acțiuni ar trebui să fie numite genocid. Și aș vrea să știu care este punctul de vedere al dumneavoastră și al Consiliului dacă nu v-ați pronunțat și dacă vă veți pronunța în acest sens. Crimele comise de Daesh nu pot rămâne nepedepsite și trebuie să cerem Națiunilor Unite să se implice foarte activ în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Milan Mon. Are acum cuvântul doamna Gardinu, minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunoaștem că formele de totalitarism islamic au câștigat teren în multe părți ale uh, lumii și creștinii sunt omorâți sau uh, reușesc să fugă. Uh, 700 uh, uh, de mii de uh, creștini, adică 56% din creștini au plecat din Siria. În Irak numai jumătate din creștini au rămas. Nu avem însă toate datele suficiente. Comunitatea creștină este comunitatea cea mai persecutată din lume nici măcar UNAID-ul nu ajunge la refugiați. Uh, creștinii sunt uh, speriați uh, și se duc în taberele de refugiați ale Națiunilor Unite, însă nu primesc ajutor. Se tem de acțiunile ISIS. Uh, e vorba de un uh, genocid, cum putem să-l numim altfel? În Bosnia, de pildă, din 1991, numărul creștinilor a scăzut cu 92,2% nu este numai o chestiune lingvistică dacă numim sau nu acest lucru genocid. Dacă vorbim de genocid, atunci avem un cadru juridic mai puternic cu o strategie pentru acțiune internațională și un fundament mai bun pentru acțiune internațională. Mulțumesc, doamna Gardina. Are cuvântul domnul Venta, un minut. Vă mulțumesc. Mai mulți uh, colegi au uh, menționat faptul că jihadiștii au uh, distrus un alt monument istoric, uh, o mănăstire de lângă Mosul. Statul islamic este responsabil pentru distrugerea a sute de monumente istorice. ISIS își dorește distrugerea tot ceea ce contravine propriilor interpretări a islamului. Uh, creștinii sunt torturați, sunt uh, asasinați, patrimoniul lor cultural este distrus, uh, proprietățile le sunt uh, luate, ceea ce a dus la reducerea numărului de creștini care a crescut de sute de ani în zona respectivă. De la 2 milioane au ajuns la 800 de mii. Violențele se îndreaptă și împotriva turcmenilor, curzilor, iasizilor și cred că trebuie să luăm uh, pași decisiv pentru a garanta dreptul uh, de a-și exercita în libertate uh, propria religie. Aceste acțiuni ale Daesh ar trebui să fie considerate a fi crime împotriva umanității și genocid. Vă mulțumesc, domnule Venta. Are acum cuvântul pentru un minut domnul Diaz de Mera. Mulțumesc foarte mult minoritățile persecutate trebuie, au nevoie de dreptate, iar uh, cele spuse de Națiunile Unite în martie privind drepturile omului a considerat că aceste crime sunt genocid și se știe foarte clar că acest lucru este menționat în statutul Curții Penale Internaționale. De aceea, doamnă Mogherini, sunt de acord cu cele patru acțiuni la care v-ați referit. Fonduri, justiție, uh, angajament internațional și diplomație. Dar, după părerea mea, dincolo de reparațiile necesare, justiția este cea mai importantă, pentru că în momentul în care uh, se pune capăt erorii, nu trebuie să rămână lipsa de pedapsă și teroriștii trebuie să știe că vor fi urmăriți de Curtea Penală Internațională, că vor fi judecați și că vor fi condamnați pentru crimele comise este de fapt o sarcină a dumneavoastră, doamnă Mogherini, să uh, impulsionați activitatea Curții Penale Internaționale. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mare. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule președinte. Северен Ирак доведе до прогонването на стотици хиляди по време на така наречената кампания по налагане на исляма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 Uh, numărul uh, creștinilor în Irak uh, a scăzut de șase ori din 2003 și cu două treimi în Siria din 2011. Responsabilitatea pentru aceste atrocități este nu numai a guvernului sirian, ci și a comunității internaționale, pentru că Consiliul de Securitate n-a putut să se pună de acord pe o intervenție în regiune. Aceasta ar fi putut să ne facă să evităm un flux masiv de refugiați la frontierele europene. Doamna Mogherini, Mogherini. Nu are importanță dacă vorbim de masacru sau de genocid. Pentru a rezolva problema terorismului, criza uh, imigranților, trebuie să întărim cooperarea europeană în domeniul securității și apărării, creând o structură europeană de informații și de apărare. Aceasta nu numai în interesul victimelor, dar și în propriul nostru interes. Vă mulțumesc, domnule Covacev. Pentru minut are cuvântul acum doamna Mănescu. În primul rând, doresc uh, să o felicit pe colegul meu Adactuson și pe uh, înaltul reprezentant Mogherini pentru... O să trec în limba română. ...de Daesh se comit atrocități care țintesc minoritățile yazidi, șiită și creștină. Uciderea lor, sclavia sexuală și tortura sunt realități trăite de minoritățile religioase și reprezintă crime împotriva umanității care trebuie să declarate drept genocid nu trebuie să ne fie teamă să acceptăm realitatea de la declarația lui al baghdadi care spune că este imposibilă coexistența cu evrei și creștini și până la grafitiurile din suedia care amenință convertiți vă sau muriți acțiunile daesh arată intenția clară de a distruge parțial sau în totalitate un grup național etnic rasial sau religios în irak numărul creștinilor a scăzut de la unu patru sute la două sute șaptezeci și cinci zero iar în siria cu peste cincizeci în ultimii cinci ani. recunoașterea oficială a genocidului alături de implicațiile legale va genera o acțiune mai fermă a comunității internaționale. după recunoașterea genocidului de la srebrenica când numărul victimelor a fost de douăzeci comunitatea internațională a promis never again. ce mai așteptăm? Mulțumesc, doamna Mănescu. Are acum cuvântul pentru mine doamna Jimenez Băserin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În acest Parlament uh, vorbim cu cuvinte mari despre libertate, dar aș vrea să aud voci care vorbesc despre libertatea religioasă, libertatea de a crede, libertatea de a-și face semnul crucii și nu de a muri pentru acest lucru. Sunt creștină și vorbesc în numele mândriei mele, ci uh, vorbesc și în numele apărării drepturilor omului care nu mai pot tolera asasinatele împotriva creștinilor în Orientul Mijlociu făcute de ISIS este, mă refer la toți creștinii care sunt vânduți, femeile sunt vândute pentru 50 de euro, fetițele de 10 ani pentru 100 de euro. Creștinii au doar trei uh, drumuri, nu? Să se convertească, să moară sau să fugă. Nu mai pot să fac parte din această tăcere vinovată. Cer comisiei să facă tot ce se poate pentru a pune capăt genocidului. Victimele se uită către noi și noi trebuie să acționăm în numele numele lor și trebuie să facem acest lucru acum. Vă mulțumesc, doamna Jimenez Besaril. Are cuvântul doamna Petir pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Asasinate, torturi, perse, persecutări, distrugerea simbolurilor și bisericilor creștine, toate acestea înseamnă că creștinii din Orientul Mijlociu nu au decât o singură alegere, să rămână creștini și să-și riște viața sau să uh, renunțe la credința lor pentru a supraviețui. Întreb dacă este necesar ca, cre- ca toți creștinii din Orientul Mijlociu să, să dispară pentru ca noi să putem vorbi despre un genocid Uh, efectuat de Daesh. Înainte de primul război mondial, creștinii reprezentau 20% din populația Orientului Mijlociu, astăzi au rămas 4%. În ultimii 10 ani, numărul creștinilor din Irak s-a redus de la 1,4 milioane la aproximativ 300 de mii. În Siria, de la 1,25 de milioane la 400, 400 de mii în Mosul existau 45 de biserici și toate au fost uh, distruse. Mai mult de 100 de biserici de asemenea au fost uh, dis- distruse și în Siria. Uh, cea mai veche uh, mănăstire din Irak de asemenea a fost uh, distrusă. Știm care este uh, sloganul și dorința Daesh de a cuceri Occidentul, de a ne vinde copiii ca sclavi. Uh, creștinii sunt cea mai persecutată minoritate creștină și cred că ar trebui să facem ceva pentru a-i proteja. Domnul Polcea, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere a arătat că este o temă care merită întreaga noastră atenție. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că minoritățile religioase nu au deseori uh, niciun, nicio șansă să ducă o viață uh, mulțumitoare. Uneori nici nu pot să trăiască. În China, de pildă, creștinii sunt uh, și ei obiectul discriminărilor. Nu putem să neglijăm faptul că, de pildă, Uh, evrei în Europa nu se simt în largul lor. Există informații că evreii pleacă din Europa în prezent ceea ce nu este foarte bine pentru imaginea noastră. Însă intervenția în viața minorităților religioase nu este nicăieri atât de pregnantă ca uh, în teritoriul controlat de Daesh. Sunt convins că violența împotriva victimelor pentru credințele lor religioase uh, este un lucru pe care îl respingem cu toții. Dezbaterea a arătat clar acest lucru și aș dori să subliniez modelul civilizației noastre, toleranță, uh, nediscriminare, posibilitatea Uh, unei coexistențe pașnice a culturilor și religiilor. În numele acestor principii și în interesul justiției internaționale trebuie să condamnăm situația din uh, Orientul Mijlociu și nu numai atât, trebuie să susținem continuarea acțiunilor uh, comunității internaționale și ă, dacă aceste atrocități ă, pot fi numite genocid, ă, atunci susțin acest lucru. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Polcea, că am ajuns la procedura intervențiilor spontane. Avem o întârziere foarte mare și am decis uh, să dau cuvântul unui uh, reprezentant din partea fiecărui grup, uh, grup politic și mai ales celor care nu au intervenit atât de des. Și prima are cuvântul doamna Zaborska. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Acțiunile Daesh ar trebui să fie numită de Uniunea Europeană genocid. Ar trebui să insistăm asupra necesității ca Consiliul de Securitate și Națiunile Unite să adopte o rezoluție prin care prin care să, să ceară aducerea în fața Tribunalului Penal Internațional a crimelor comise de Daesh. Uciderea creștinilor și uh, celor care aparțin altor minorități religioase din Siria și din Irak este comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în uh, Ruanda creștinii ar trebui să simtă solidaritatea noastră. Dacă am numit aceste atrocități genocid, cred că acest lucru ne-ar permite să-i protejăm mai bine pe sirieni și pe irakieni împotriva violențelor îndreptate împotriva lor. Vă mulțumesc, doamnă Zaborska. Are acum cuvântul pentru minut domnul Giambatski. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Fără îndoială, ISIS uh, face, comite masacre în nordul Irakului și în Siria. Mm, mii de creștini, de curs de șiiți sunt uh, uciși. Știm cu toții acest lucru. Și am dezbătut situația de mai multe ori. Vorbim de un an despre situația și ce am făcut. N-am făcut nimic. Aș vrea, deci, să vă spun următoarele. Statul islamic nu duce război prin adoptarea de declarații și uh, răspândind vorbe bune. În momentul în care nu vrem să folosim termenul islam, nu vrem uh, să spunem lucrurilor pe nume. Turcia ajută Siria, Turcia procură medicamente și arme pentru Siria. Ar trebui, deci, să spunem lucrurilor pe nume, pentru că altfel nu facem nimic. Doamnă Mogherini, ar trebui să ajungem la un compromis, la un angajament la nivel internațional pentru operațiuni militare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Zambatski. Are cuvântul acum domnul Silicatis. Mulțumesc, domnule Mogherini Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Mogherini, situația tragică cu crimele uh, și execuțiile în masă ale comunităților uh, religioase de către ISIS a scăpat de sub control. Creștinii, siriaci, yazidii și alte comunități religioase sunt amenințate zilnic. ISIS-ul încearcă să se asigure că nu mai rămâne nimic în urmă. E un genocid. Deci nu trebuie să ne exprimăm doar dorințele, ci trebuie să întreprindem acțiuni ferme. Uniunea Europeană are oarecare responsabilitate pentru că, grație faptului că uh, pentru că nu am fost suficient de hotărâți, uh, Franța și Germania a dat uh, bani jihadiștilor și Uniunea uh, Europeană uh, a alergat uh, la Statele Unite cerând să se stabilească această situație. Trebuie să ne gândim la ceea ce a creat ISIS-ul. Nu mai trebuie să existe intervenții în regiune. Trebuie să uh, susținem concret orice inițiativă de pace în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc, domnule Silicati, și la încheierea procedurii, intervenției spontane are cuvântul domnul Ecker. Uh, mi-aș dori să putem discuta despre posibilitatea de a trimite înapoi în epoca de piatră ISIS, acolo unde a, își are locul uh, barbaria uh, sistemului său. Cu toate acestea, ne confruntăm cu alte, dis- cu alte dezbateri în Regatul Unit. Avem un lider al Partidului Laborist în Regatul Unit care ar prefera să negocieze cu acești sălbatici și uh, cred că ar trebui, avem nevoie de lideri care să spună acestor animale care ne amenință libertatea că nu veți câștiga niciodată. Domnule Obermeier, în legătură cu uh, regulamentul de procedură. Domnule președinte, am o întrebare principială legată de modul în care ați condus dumneavoastră această ședință. Uh, Tocmai ați spus că veți da cuvântul uh, reprezentanților tuturor grupurilor uh, politice și până acum nu ați dat cuvântul nimănui din grupul meu politic și nici nu mă mai gândesc la cei neafiliați. Uh, dumneavoastră, în mod tradițional, conduceți ședințele într-un mod foarte corect și vă rog să vă respectați această tradiție. Domnule Obermeier, înainte mi-ați făcut un semn um, cu cartonașul albastru și eu spusesem că nu mai permit intervenții cu cartonașul albastru. Domnule Obermeier, vă dau acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru generozitate. Este într-adevăr foarte uh, important ca astăzi să discutăm despre aceste persecutări și atrocități împotriva creștinilor. Din păcate, ne-am limitat doar la cuvinte până acum. Nu trebuie să uităm că din păcate, aceste atacuri se petrec și în taberele de primire a refugiaților aici, în Europa. După cum s-a spus astăzi, este vorba de un uh, genocid și Europa trebuie să ceară statelor care asistă la acest uh, genocid să pună capăt, uh, să-i pună capăt și mă gândesc la Arabia Saudită, care acceptă în continuare acest uh, genocid, Europa trebuie să treacă la acțiuni, Occidentul trebuie să îi sprijină pe cei oprimați și, în mod special, să-și exprime solidaritatea cu frații noștri, cu creștinii. Mulțumesc, domnule Obermeier, s-a încheiat dez, uh, această dezbatere și, în încheierea sa, dau din nou cuvântul doamnei comisar Mogherini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi începe prin a mă referi la definiția genocidului, pentru că nu din reticentă nu am vorbit despre această chestiune la început, pentru că definiția genocidului eh, are criterii foarte clare pe bază juridică și este o activitate care se desfășoară acum la instituțiile competente, adică la Națiunile Unite în cadrul acela care este potrivit. Singura referire la genocid în documentele ONU este cea făcută anul trecut, pe 13 martie 2015 în raportul o, înaltului comisariat ONU pentru drepturile omului privind uh, situația drepturilor omului din Irlac, Irak și din grupurile asociate. Iar uh, raportul acesta aduce informații despre actele de violență comise împotriva civililor datorită afilierilor sau la un grup uh, etnic sau religios. Raportul acesta conchide că unele din aceste acte de violență, ținând cont de informațiile generale, pot să însemne genocid în cazul comunității Yazidi, iar adele pot fi considerate crime de război sau crime împotriva umanității când e vorba de uh, creștini și uh, și, și alte minorități dacă vrem să fim preciși și consecvenți cu cadrul juridic de care avem nevoie, pentru că mulți v-ați referit că nu e vorba de un cuvânt, ci e un cuvânt care are încărcătură juridică, asta este contextul juridic. Știți foarte bine, Uniunea Europeană nu are loc în uh, Uh, la Națiunile Unite, dar urmărim uh, aceste evoluții în cadrul corespunzător, care este cadrul Națiunilor Unite. Însă vreau de asemenea să accentuez un lucru. Pe lângă această activitate trebuie să acționăm concret și nu să avem o abordare plină de principii, nu, care sigur că este extrem de relevantă, pentru că regiunea aceasta ne privește pe noi și minoritățile se uită la cei care îi pot apăra uh, prin cuvinte, dar și prin fapte voi începe prin a mă referi la ceva care a fost uh, uh, spus aici, justiția și responsabilitatea. Cum spuneam la început și subliniez încă o dată acest lucru, Uniunea Europeană susține Comisia Independentă Internațională de Anchetă privind Siria, care uh, culege date privind actele de violență comise. Este foarte important dacă ne gândim în lumina viitoarelor acțiuni juridice, iar Uniunea Europeană, așa cum s-a subliniat deja de către unele din intervențiile dumneavoastră, face apel la Consiliul respectiv pentru a aduce Siria în fața Curții Penale Internaționale. Mai subliniez în încheiere, pentru că știu că nu mai avem mult timp și nu vreau să contribui și eu la întârziere. Mai adaug totuși că mai sunt 3-4 elemente prioritare pentru noi, pentru a putea proteja minoritățile religioase din Orientul Mijlociu. În primul rând să eliberăm zonele care au fost ocupate de către Daesh în Irak și mai ales în Siria și să le uh, normalizăm ca viața să poată reîncepe normal în zonele astea și uh, aici uh, ajutăm noi și mai mult în Irak pentru că acolo avem un mai mare acces și sperăm ca din ce în ce mai mult și în Siria. În al doilea rând, să creăm condițiile pentru, ca să existe acolo niște societăți uh, inclusive în aceste țări, să le recreăm aceste condiții, pentru că sunt, după cum am spus, societăți care de sute sau mii de ani au uh, conviețuit în pace și în bună înțelegere. Și diferențele dintre ele au fost o sursă de bogăție pentru aceste societăți și aici Uh, ajung la un punct care este foarte important pentru mine, mai mult decât din punct de vedere politic, din punct de vedere uman. Și m-a surprins că nu s-a vorbit despre asta aici în dezbatere, pentru că, din, din câte am auzit eu, din partea creștinilor, de exemplu, uh, anul trecut, uh, asta este cea mai dezbătută problemă, și anume, e pentru noi mai bine oare să rămânem în Orientul Mijlociu sau să plecăm cu toate dezbaterile despre a păstra sau a recrea pluralismul uh, din aceste societăți. Asta este o dezbatere mai ales în cadrul uh, comunităților creștine din regiunile care au fost ocupate de Daesh din Irak. Și este o dezbatere pe care trebuie să o purtăm și noi, poate, sau, sau oricum să monitorizăm uh, cu atenție și avem datoria să le oferim posibilitatea de a putea alege fie să creăm condiții normale și sigure în aceste zone, cum a subliniat unii dintre dumneavoastră, Și, mă rog, ne ajutăm uh, toți refugiații și cei care provin din minorități și le protejăm uh, drepturile oriunde s-ar afla ei în uh, regiune și să creăm condițiile ca ei să rămână sau să se reîntoarcă dacă doresc să o facă în comunitățile lor pentru a păstra sau a restaura pluralismul societăților din Orientul Mijlociu, care, ceea ce cred eu că reprezintă în sine o valoare, că e unul din, una din regiunile din lume unde au existat dintotdeauna comunități și religii diferite, etnii diferite, care au conviețuit și au demonstrat că se poate conviețui. Și apoi trebuie să facem lucrul cel mai important, și anume să stopăm conflictul, pentru că până la urmă doar așa minoritățile se vor putea întoarce. Și încă ceva. Ce se va întâmpla mai apoi? Uneori nu e vorba doar de locuri unde se desfășoară conflictul ci, sau conflictele, ci, ci și în zonele învecinate, și anume să investim în societăți deschise, democratice, cu instituții democratice care respectă drepturile omului și statul de drept, societăți pluraliste și inclusive, dar în lumea întreagă, nu doar în Orientul Mijlociu. Acum vorbim de un caz specific, Daesh, însă, după cum ați spus aici, e ceva ce se întâmplă, de fapt, peste tot, în întreaga lume, în Africa, în Asia, să nu uităm de Libia, unde sunt atâtea victime creștini, Etiopia, Egipt, Uh, am văzut recent ce s-a întâmplat. Trebuie să vedem uh, imaginea globală, deci să acționăm imediat cu întregul uh, sprijin pe care putem să-l acordăm, umanitar în primul rând, să acționăm pentru ca să se creeze condițiile de a fi respectate minoritățile, de a fi respectat pluralismul pe termen mediu și lung și să facem toate eforturile de diplomatice ca să stopăm criza și să uh, învingem sursa problemelor pentru minoritățile religioase în Orientul Mijlociu și anume Daesh. Mulțumesc! Au. Mulțumesc, doamnă comisar Mogherini. Dezbaterea este închisă.